ministerială a OMC. Și dau în primul rând cuvântul doamnei comisar Malmström. Vă rog, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara, domnilor și domnilor. Au mai rămas doar trei săptămâni până la a 10-a conferință ministerială OMC la Nairobi. Uh, aceasta va marca sărbătorirea 20 de ani de OMC și e prima conferință de acest gen care are loc în Africa. Este o conferință care are loc într-un moment critic pentru OMC. Maybe I should wait a few minutes. Poate ar trebui să aștept câteva minute. Following the success of the last ca urmare a succesului ultimei conferințe de la Bali și adoptarea acordului pentru facilitarea comerțului, avem speranțe că putem ajunge la un acord uh, cuprinzător în ceea ce privește agenda de dezvoltare de la Doha și am lucrat din greu la asta. Din păcate, multe țări nu au putut sau nu au fost dispuse să caute un compromis în ceea ce uh, privește reducerea de subvenții pe care le acordă agricultorilor în Nairobi, trebuie să facem ceva pentru a îndepărta obstacolele pe care le avem de ani de zile. Conferința ministerială trebuie să ia decizii în ceea ce privește runda de la Doha și să, fie de, să se pună de acord cu viitorul, cu ce se va face pe viitor. Uh, deja acum luăm în calcul trei posibile rezultate. Prima fiind să încercăm să obținem un acord pentru disciplinarea folosirii tuturor tipurilor de sprijin pentru exporturile agricole. Este o problemă pro-dezvoltare care are nevoie de o soluție multilaterală și uh, cuprinzătoare. Uh, împreună cu Brazilia și alți membri OMC, UE a venit cu o propunere formală pentru o soluție cuprinzătoare care să se ocupe de subvențiile acordate exporturilor agricole și creditelor la export. Aceasta este o bază bună de discuții și subliniază și efectele pozitive ale reformelor agricole majore pe care noi le-am făcut aici. Fără ele, nu a fost imposibil să ajungem la o situație în care să avem o propunere comună cu Brazilia în ceea ce privește agricultura. Deci lucrăm la asta cu, ă, împreună în Geneva pentru a obține sprijin. În al doilea rând trebuie să ne asigurăm că putem ă, lucra în beneficiul ă, celor mai slabi și vulnerabili membri ai OMC. Ne uităm aici la regulile de origine, la uh, Uh, subvențiile pentru bumbac și așa mai departe. Și în al treilea rând uh, trebuie să consolidăm uh, cerințele de transparență și de notificare în OMC. Aici este nevoie de un acord pentru a găsi o cale de a merge mai departe după conferința ministerială. Și asta va fi o mare provocare. Interesele noastre aici sunt foarte clare. OMC trebuie să continue să lucreze la problemele nerezolvate, uh, care pot fi rezolvate doar prin uh, soluții multilaterale. Dar trebuie să, obțin, să avem o abordare nouă, pentru că abordările vechi evident nu au avut rezultate și în acest sens, țările mari și dezvoltate trebuie să-și asume responsabilități mai mari. Trebuie să țintim de asemenea să ne asigurăm că deschidem un proces de a lua în calcul și alte posibilități și oferă statelor membre OMC să negoci- uh, posibilitatea să negocieze și în grupuri mai mici. Asta este extrem de important dacă OMC dorește să rămână relevant și să rămână un factor de decizie la nivel global. Domnule președinte, stimați deputați, această viitoare conferință ministerială va fi un eveniment extrem de important cu un efect puternic asupra sistemului uh, uh, comercial viitor și apreciez foarte mult interesul pe care îl are Parlamentul uh, European și aștept cu interes delegația dumneavoastră pentru a avea o cooperare strânsă în această conferință. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și în numele PPE, timp de două minute, îi dau cuvântul domnului Bidelain. Querida comisaria, señorías. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Dați-mi voie ca, în primul rând, să felicit pe domnul Lange, pe coraportor, pentru această rezoluție și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o, precum uh, și pe doamna comisar și echipa sa, pentru efortul uh, derulat uh, care s-a manifestat în rezultatele obținute în acest raport. Noi la PPE ne-am uh, manifestat întotdeauna răspicat pentru multi lateralism și cea mai bună modalitate de a merge mai departe cu multilateralismul reprezintă OMC-ul și în ceea ce privește acordurile comerciale se încearcă îmbunătățirea situației financiare în toate statele membre, fiindcă este limpede că o mai mare deschidere comercială aduce cu sine creștere economică. Exemplele sunt nenumărate în acest sens. Consider că este important să se sublinieze faptul că în conferința minister- ministerială de la Nairobi, așa cum a spus și doamna comisar, va reprezenta un punct de răscruce și sperăm cu toții că vom merge mai departe în direcția cea bună. Avem nevoie de creștere economică, avem nevoie să creăm locuri de muncă mai mult decât înainte trebuie să nu pierdem din vedere faptul că multilateralismul nu ar trebui să nu numai trebuie să meargă mână în mână cu acordurile bilaterale, cu acordurile regionale, precum și cu acord, acordurile plurilaterale, prin intermediul cărora comerțul se liberalizează în lumea întreagă. Acorduri eh, cum ar fi TTIP, TISA, Uh, sau acordurile cu Mercosur sunt uh, foarte importante la ora actuală pentru agenda de comerț comunitară, fiindcă, fiindcă încurajează și se adaugă activității OMC în acele domenii în care multilateralismul nu Uh, reușește să uh, fie uh, la același nivel cu ceea ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Lange, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând aș dori să mulțumesc și eu coraportorului meu Mă întreb dacă la Nairobi vom stinge lumina pentru OMC, pentru că există unii care își doresc ca la Nairobi să nu se discută doar despre runda de la Doha. Și, dragi colegi, dragi colegi, eu nu cred că putem merge mai departe cu runda de discuții de la Doha, cu OMC, cu un program de lucru care să meargă dincolo de Nairobi, așa cum a spus doamna comisar, dacă nu vom avea o abordare pozitivă a rundei de negocieri de la Doha. Dacă unii spun că această rundă este a murit și că mai avem de rezolvat doar câteva elemente, comerțul eh, electronic, investiții, problemele legate de speculațiile eh, monetare, atunci cred că de fapt este vorba de, a, este vorba de o încercare de a diviza și mai mult. Deci Aș dori să lansez un apel, să încercăm să uh, analizăm, să evaluăm cu ochi pozitivi rezultatele de până acum. Desigur, avem nevoie de anumite precizări, avem nevoie de obiectivitate, avem nevoie de o anumită măsură, într-o anumită măsură de posibilitatea de a continua la un nivel multilateral, uh, plurilateral dar este foarte clară uh, provocarea pe care o avem acum și este la fel de evident că nu toate țările în curs de dezvoltare sunt țări în curs de dezvoltare și cred că toți uh, actorii trebuie să-și asume responsabilitatea care le revină. Vă mulțumesc. În numele ECR are cuvântul pentru două minute doamna McClarkin. Dragi colegi, eu cred că comerțul reduce sărăcia, oferă șanse femeilor și tinerilor. Trăim într-o lume globalizată și cetățenii și consumatorii noștri vor ca obstacolele în calea comerțului să fie îndepărtate. De aceea este greu să-mi ascund dezamăgirea față de lipsa de progrese pe care le-am făcut uh, Uh, încă o dată la nivelul OMC înainte de această a 10-a conferință ministerială. Se pare că această reuniune o să fie așa mm, mm, cam de pomană, pentru că nici măcar nu va exista o, discuție, o declarație comună după discuțiile din Nairobi. Este clar că agenda de dezvoltare de la Doha a eșuat, dar trebuie să continuăm cu agenda multilaterală și cu subiectele importante de acolo Agricultura, așa cum a spus și doamna comisar, continuă să rămână cea mai dificilă problemă de rezolvat atunci când vorbim despre acorduri comerciale internaționale, dar este important să recunoaștem că uh, ar fi trebuit să facem eforturi pentru a ajuta țările mai puțin dezvoltate să câștige acces pe piețele internaționale și să oferim ocazii reale pentru dezvoltarea economică. Și, și trebuie să facem progrese, măcar în zonele în care suntem de acord, dar se pare că acest lucru se va trebui să se facă în cadrul altor acorduri. Deci avem nevoie de o agendă nouă la nivel OMC, una care să nu fie asociată cu eșecurile din trecut și care poate să plece de jos în sus, astfel încât să putem privi OMC ca o organizație care lucrează în interesul membrilor săi. Până atunci, părțile vor fi nevoite să uh, Uh, lucreze la nivel bilateral și plurilateral, ceea ce este esențial pentru a păstra creșterea și locurile de muncă în această lume globalizată. UE trebuie să folosească influența pe care o are tocmai pentru a uh, împinge mai departe această agendă multilaterală pentru a obține succes pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți un cartonaș albastru. Îl acceptați? Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere nu este un exemplu al uh, influenței mici pe care o are Regatul Unit, având în vedere că toate negocierile deja au fost uh, făcute. Nu indică asta că nu putem avea o influență mai mare decât dacă ieșim din Uniunea Europeană ca urmare a unui referendum? Aveți 30 de secunde la dispoziție pentru a răspunde la această întrebare foarte originală. Cred că britanicii vor decide dacă vor sau nu să rămână în Uniunea Europeană foarte curând și, într-adevăr, dacă ne recăpătăm aceste puteri de negociere, putem să facem lucrurile singuri, dar dacă vrem să îmbunătățim situația pentru toată lumea, asta trebuie făcut la nivelul OMC. Mulțumesc. În numele ALDE, pentru două minute, domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Da, a zecea a conferință ministerială de la, din decembrie este foarte importantă pentru noi și ne va arăta cum Va merge mai departe agenda de dezvoltare de la Doha, dacă va intra în vigoare. Suntem gata să continuăm negocierile. În ceea ce privește agenda de dezvoltare a, de la Doha, dar avem nevoie de o bază nouă, fiindcă cea trecută, cea din trecut, nu ne-a adus rezultate. Avem nevoie să stăpânim mai bine lucrurile nu a fost neapărat vina Uniunii Europene, fiindcă noi am uh, sprijinit întotdeauna programul de la Doha. Dar cred că ar trebui să implicăm și pe alții. Din, în ceea ce privește comerțul internațional, e foarte bine, fiindcă avem nevoie de reguli internaționale pentru comerț. Aceste reguli internaționale ne oferă securitate în acest domeniu la, odată ce regulile bilaterale sunt foarte fragmentate. Sol, soluționarea programului de la Doha este foarte important, fiindcă discutăm despre subiecte foarte importante. Chiar, chiar dacă nu am ajunge la o soluție, tot, tot ne-am continua discuțiile, poate la nivel bilateral cu, sau la nivel multilateral, multilateral cu mai mulți interlocutori. Este important să trecem la următoarea etapă pentru a discuta despre miezul problemelor. Mulțumesc foarte mult. În uh, numele GUE, domnul Scholz. Domnule comisar, domnule președinte, secretarul de stat german Mahnit s-a uh, angajat că va merge la Nairobi la această conferință pentru că și consideră că la această conferință nu se vor obține rezultate foarte mari și vina ar fi a țărilor în curs de dezvoltare. Dacă într-adevăr la Nairobi mergem cu vechile concepte de referitoare la schimburi comerciale, cred că vom eșua. Pentru că vedem care sunt ultimele evoluții și nu putem spune că unele stat, pentru unele state nu este mai importantă uh, hrănirea propriei uh, populații și ar trebui să cerem să-l uh, înțelegem pe Pascal Lamy, care spune că OMC trebuie să integreze și securitatea alimentară în uh, aceste discuții și prin runda de la Doha ar trebui să depășim cercul vicios prin care s-a permis recrutarea unui număr atât de mare de uh, teroriști după 11 septembrie 2011. În uh, Nairobi ar trebui să reușim să discutăm despre obiectivele reale, despre metodele schimburilor comerciale, nici uh, mai mult, nici mai puțin. Într-adevăr, discutăm despre viitorul relațiilor de parteneriat comerciale și, într-adevăr, vor fi discuții foarte importante. Mulțumesc, domnul Büchner, în numele verzilor, două minute și jumătate. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Grupul meu politic sprijină comerțul uh, echitabil. Spre deosebire de schimburile comerciale libere, noi considerăm că trebuie să existe un forum echitabil uh, internațional din, de la, din care să facă parte parteneri uh, egali și care să fie în beneficiul tuturor partenerilor. Uniunea Europeană este un partener comercial puternic cu un impact foarte mare asupra celorlalți parteneri și nu considerăm că este în uh, interesul nostru să impunem partenerilor mai, mai slabe agenda noastră de Uh, schimburi comerciale libere. Și nu suntem singurii care reprezentăm această părere. OMC-ul are urmează tocmai această abordare uh, veche. Țările în curs de dezvoltare um, primesc condiții mai bune de acces pe piețele dezvoltate și ar putea astfel să își dezvolte mai bine propria economică. Prin rezoluția Parlamentului European se cere ca um, țările în curs de dezvoltare să fie divizate în anumite categorii și să ne deschidem porțile mai mult în fața țărilor care au uh, evoluat mai mult din punct de vedere economic în ultimele decenii. Noi nu suntem de acord cu asemenea diviziune. Această rezoluție insistă asupra importanței negocierilor multilaterale, însă nu exclude uh, acorduri plurilaterale, cum este TISA, care de fapt sunt uh, subminate de către agenda OMC și nu sunt uh, suplimentate de această agenda a OMC. Prin aceste acorduri nu nu permitem statelor uh, dezvoltate să ia în serios runda de negocieri de la Doha. Lăsăm un apel Comisiei uh, Europene să vină în întâmpinarea țărilor în curs de dezvoltare. În acest sens ar trebui să fie înțelese amendamentele depuse de noi care își doresc să transforme rezoluția noastră în una mai corectă și una mai obiectivă și sper că veți fi de acord cu aceste amendamente. Vă mulțumesc, domnule Bușner. Domnul Etheridge uh, ar dori să vă adreseze o întrebare prin cartonașul albastru. Acceptați această întrebare? Aveți cuvântul, domnul Etheridge, 30 de secunde. Vă mulțumesc. Pe parcursul discursului dumneavoastră v-ați referit la partenerii mai slabi uh, din țările în curs de dezvoltare. Nu considerați că un uh, obstacol în calea acestor parteneri este reprezentat de tarifele impuse de blocuri comerciale cum ar fi cum este Uniunea Europeană și dacă am reformat politica agricolă comună, acest lucru ar permite relații comerciale mai echitabile cu acești parteneri mai, mai slabi? Domnule Bușnar, 30 de secunde aveți la dispoziție. Mi se pare corect să ne oferim produsele agricole cele care nu există în țările în curs de dezvoltare. Deci multe din acordurile bilaterale, plurilaterale, duc la un impact negativ uh, pentru economia agricolă din țările respective. Deci, din acest punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, însă doar din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. În numele FDD, are cuvântul pentru două minute domnul Dasmus. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să ne uităm la un lucru în perspective. Uniunea Europeană a fost la început o construcție protecționistă și așa a și rămas. Întotdeauna va fi o construcție protecționistă. Cu sau fără Doha, Uniunea Europeană este un obstacol în, cadea, în calea comerțului liber sau mai liber. Uh, și o să vă dau un exemplu la care s-au mai referit și colegii. Protecționismul european în ceea ce privește producerea de alimente are consecințe directe care dăunează lumii în curs de dezvoltare. În primul rând, piețele europene sunt închise într-o mai mare sau într-o mai mică măsură pentru exporturile de produse agricole. În al doilea rând, și mai important, Uniunea Europeană uh, aruncă practic uh, uh, supraproducția sa pe piața globală. Și asta are ca efect că agricultorii din lumea din afară, mai ales cei din țările care au un sector uh, agricol important, sunt periclitați și oamenii și cei mai afectați sunt printre cei mai săraci din lume și asta nu înseamnă comerț echitabil. De asemenea, există și alte consecințe. Protecționismul european periclitează și dăunează consumatorilor din Uniunea Europeană, pentru că și consumatorii de aici trebuie să plătească un preț uh, umflat pentru uh, alimente și alte bunuri. Uh, la Universitatea de la Cardiff s-a calculat că costul pentru consumatorul uh, britanic reprezintă 8% din costul de trai. Și asta înseamnă că la un Brexit costul uh, de trai al unui britanic ar fi redus cel puțin cu 8%. Sunt convins că și în alte state membre cifrele sunt similare. Deci nu vorbesc doar pentru țara mea, dizolvarea acestei uh, Uniuni Europene ar fi un plus uriaș pentru întreaga lume. Și cred că asta ar trebui să uh, ținem minte atunci când discutăm agenda de la Doha. Domnule Dartmouth, aveți două, trei cartonașe albastre. Dar o să accept, o să-l accept doar pe primul dacă l a acceptat și dumneavoastră. L a acceptați? Domnul Pianin, aveți cuvântul 30 de secunde. Îmi pare rău, dar nu pot să acord decât un cartonaș albastru. Eu aș vrea să vă întreb dacă sunteți într-adevăr atât de naiv încât să credeți că toate subvențiile din statele membre UE ar dispărea dacă dispare uh, Uniunea Europeană. Nu este mai probabil ca suma fiecărei stat membru să ducă la uh, tarife mai mari, așa cum am văzut până la urmă cu cele două state, uh, Norvegia și Elveția, care au tarife mai mari pe agricultură și subvenții mai mari acordate agriculturii? Aveți cuvântul. Există multe țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, așa cum sunt uh, Elveția și Norvegia, dar dacă există subvenții, mai ales la nivel uh, de agricultură, acestea sunt uh, mai bine determinate la nivel național și dacă sunt determinate la nivel național, este mult mai probabil ca interesele consumatorului să fie ascultate. Mulțumesc pentru un minut și jumătate, domnul Funtulis. Mulțumesc. Astăzi discutăm uh, despre OMC și, și modul în care, alături de organizații similare, poate salva lumea de sărăcie. Dar pentru noi, aceste organizații fac parte din problemă și nu fac parte din obținerea unei soluții. E limpede că trebuie să ne gândim uh, la acordurile comerciale mondiale care nu cer investiții din partea țărilor. Nu pot face, nu pot avea prea mult control cetățenii asupra lor. Capitalul capătă o putere extraordinară și marile corporații, bineînțeles. Ni se spune că trebuie promovate piețele, dar uh, trebuie să uităm că sunt afectate comunitățile, lucrătorii, IMM-urile dau faliment și uh, asistăm acum la situația în care uh, marile corporații, corporații sunt susținute de OMC și o duc din ce în ce mai bine. Nu este suficient uh, ca, ca OMC controlează uh, situația economică a tuturor companiilor uh, se își bagă nasul și în fiscalitate, învățământ și uh, reforme instituționale. Nu ar trebui să se înlesnească lucrurile pentru deținătorii de mare capital și uh, să nu permitem distrugerea economiilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Știr, două minute. Domnule președinte, aș dori să-i felicit în primul rând pe cei doi coraportori. Liberalizarea schimburilor comerciale reprezintă un instrument uh, util pentru creșterea economică Importanța schimburilor comerciale pentru o dezvoltare durabilă a fost uh, recunoscută în contextul agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă, unde se insistă asupra importanței schimburilor uh, comerciale pentru o dezvoltare durabilă. Este un lucru simbolic faptul că a 10-a conferință ministerială va avea loc pentru prima dată în Africa, un continent a cărei dezvoltare uh, este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a insistat întotdeauna pe marginea importanței abordărilor multilaterale, pe lângă soluțiile temporare, cum ar fi cele plurilaterale, pentru însă a obține rezultate pozitive la această conferință ministerială, trebuie să înțelegem care sunt uh, diferențele între țările cele mai puțin dezvoltate și țările um, a căror ritm de creștere economică s-a accelerat în ultima uh, perioadă și care trebuie să-și asume responsabilități mai mari în contextul agendei de dezvoltare durabilă 2030. Trebuie să ținem cont și de încheierea revizuirii sistemului de tarife comerciale care ajută țările să-și îmbunătățească capacitățile comerciale. Am putea spori PIB-ul mondial cu 68 de miliarde de euro în fiecare an în urma acestor acorduri și țările în curs de dezvoltare ar avea cel mai mult de beneficiat. Deci aș dori să sprijin ratificarea acestui acord astfel încât acesta să intre în vigoare înaintea celei de-a 10-a conferințe ministeriale. Mulțumesc! Vi se adresează două cartonașe albastre, primul din partea domnului Rubic și aș dori să repet că accept un singur cartonaș albastru. Doamna Grapini a fost a doua, va trebui să așteptați uh, data viitoare. Deci aș dori să vă întreb dacă acceptați întrebarea domnului Rubic. Domnule Rubic, aveți la dispoziție 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe colegul nostru știr uh, următoarele. Este evident că um, schimburile comerciale sunt uh, benefice, însă pro- programele ajutoare pentru schimburile comerciale sunt utile mai ales pentru uh, țările care se confruntă cu fluxuri de, de imigranți. Și considerați că aceste discuții ar fi utile, de exemplu, pentru Kenya, tocmai pentru a permite celor uh, persoanelor deplasate să rămână în țara lor de origine. Domnul președinte, aveți la dispoziție 30 de secunde pentru a răspunde, domnule știu. Stimate coleg, sunt de acord cu dumneavoastră și eu cred în acest lucru și cred că acest element a fost subliniat în mod indirect în această rezoluție. Tocmai de aceea afirmasem că este important, important să dăm uh, importanță și acordurilor de facilitare a schimburilor comerciale, tocmai pentru a permite acestor state să-și sporească capacitățile comerciale, pentru că astfel Uh, ar putea să combată mai ușor sărăcia, ceea ce ar permite să rămână mai mulți oameni în țările respective. Doamna Rodriguez Pinero, un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte, uh, președinte mulțumesc, doamnă comisar. Uh, susțin pe deplin rezoluția și munca excelentă a celor doi raportori. Vreau să spun răspicat că Uniunea Europeană este angajată și trebuie să rămână angajată față de multilateralism. Uh, acționând ca o punte între diversi membri ai OMC în cadrul tuturor negocierilor. Nu e momentul să plângem acum, e momentul să solicităm tuturor membrilor uh, organizației să ratifice și să implementeze imediat acest tratat. Și este momentul, încă o dată, ca și ei să se implice uh, pentru a încheia această rundă de la Doha care este mult prea lungă. Eu nu accept eșecul și sunt de acord cu Comisia că este important ca unii din, uh, că unii din membrii uh, iau măsuri pentru a evita distorsionarea uh, comerțului cu produse agricole. În mod clar, fiecare membru ar trebui să-și asume responsabilitatea în funcție de nivelul său de dezvoltare. O mai mare flexibilitate din partea țărilor dezvoltate ar trebui să fie acordată țărilor mai puțin dezvoltate. Și trebuie să reformăm uh, OMC, trebuie să reformăm uh, și guvernanța sa și dimensiunea, astfel încât să nu se mai pună sub semnul îndoielii necesitatea acestei organizații. Mulțumesc, o să vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Acum un minut, domnul Henco. Meine Damen und Herren, Domnilor și domnilor, desigur, ar fi frumos dacă rundele OMC ar fi atât de evoluate încât nu am mai avea nevoie de acorduri uh, bilaterale. Pentru că astfel uh, nu ar trebui să ne mai certăm în legătură cu TTIP, CETA și așa mai departe. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. De ce este atât de importantă globalizarea și de, de ce sunt atât de importante schimburile comerciale? Nu trebuie să uităm că globalizarea aduce cu sine nu doar uh, servicii, bunuri, ci ajută la difuzarea, diseminarea unor idei. Datorită globalizării au devenit atât de importante drepturile omului și vedem că astăzi există mai multe sisteme democratice decât uh, în trecutul istoric și aceasta este, și aceasta este o consecință a globalizării. Deci trebuie să sprijinim schimburile comerciale pentru că schimburile comerciale duc uh, nu doar la bunăstare Um, în același timp, cred că moneda euro, din păcate, duce doar la disensiuni pe plan european și cred că ar trebui să renunțăm la ea. Vă mulțumesc, domnule Henkel. Din nou am două cartonașe albastre pentru dumneavoastră. Uh, domn, uh, domnul Earl of Dartmouth a fost primul, al doilea domnul Shoney, însă, domnule Dartmouth, așteptați puțin. Uh, dumneavoastră ați luat deja cuvântul. Deci, cred că ar fi mai corect dacă uh, i-aș da cuvântul domnului uh, Shani. Deci, domnule Hengel, ac- acceptați o întrebare din partea domnului Shani? Domnule Shani, vă rog, aveți cuvântul. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea adresată colegului meu este următoarea. Dacă în teorie, am luat toate aceste acorduri uh, bilaterale, regionale, care ar expira. Credeți că am putea să le transformăm într-un acord global? Eu nu cred că acest lucru este posibil, însă mă interesează părerea dumneavoastră. Domnul președinte, 30 de secunde aveți la dispoziție, domnule Henkel, pentru răspuns. Eu sunt de această părere, într-adevăr. Dacă am avea un acord uh, global, am putea să renunțăm la toate aceste acorduri bilaterale. În același timp, trebuie să spunem că numărul tuturor acordurilor uh, bilaterale a, a contribuit mai mult la schimburile comerciale globale decât a făcut-o până acum OMC. Cu toate acestea, uh, obiectivul nostru trebuie să rămână să garantăm uh, succesul OMC pentru că în aceste condiții nu am mai avea nevoie de aceste acorduri. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Haranțova, un minut și jumătate. Europe. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, Europa are nevoie de o lume ușor deschisă către mediul de afaceri și comerțul mondial mondial reprezintă soluția aici. Dacă dorim ca Europa să fie puternică, trebuie să sprijinim toate măsurile pentru a, a ne asigura că barierele sunt înlăturate atât în cadrul, uh, în cadrul OMC cât și în afara acestuia. Uh, Acum trebuie să tragem linie după um, cei 40 de ani de discuții a uh, agendei de la Doha și să mergem mai departe. Cred că putem să facem asta la OMC, dar numai dacă adoptăm o nouă strategie și o nouă viziune pentru această instituție. De ce avem nevoie la ora actuală pentru a atinge aceste scopuri? În primul rând, avem nevoie de finalizarea acestei runde, într-un fel sau altul, pentru a menține în mișcare agenda multilaterală. Sper că Uniunea Europeană va continua să fie vârf de lance al acestor discuții. Dar trebuie să existe un angajament mai puternic din partea tuturor membrilor pentru a se ajunge la rezultate concrete de la aceste discuții. Chiar dacă acestea sunt poate nu atât de ambițioase cum speram la început. În al doilea rând, după ce facem acest lucru pentru a putea să ne reconectăm la o agendă comercială multilaterală, avem nevoie de un plan nou pentru a vedea cum să ducem mai departe agenda comercială OMC, care să nu repete pur și simplu comportamentele noastre de până acum. Întâlnirea de la Nairobi ar trebui să înceapă acceptarea rezultatelor realiste în ceea ce privește agenda de dezvoltare de la Doha pe de o parte și în același timp ar trebui să stabilim

și vă rog frumos să respectați timpul alocat. Aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Mulțumesc pentru întrebare și sunt de acord că suntem acum la o răscruce în negocierile OMC și trebuie să se implice nu numai Uniunea Europeană, ci și uh, to- toți uh, membrii OMC. Este important uh, ca agenda mondială de comerț să meargă mai departe. Nu este suficient să avem uh, negocieri bilaterale și regionale. Este în interesul tuturor uh, părților implicate să avem reguli comerciale mondiale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut, doamna Sanchez Caldentei. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Runda de la Doha se confruntă cu provocări majore și această cale multilaterală nu este una simplă, pentru că uneori interesele sunt contradictorii, iar interesele corporative întotdeauna vor avea întâietate, dar este extrem de important pentru grupurile mai puțin privilegiate, în special cele din Sud. Nu este ușor pentru că TTIP, TISA și altele, toate reprezintă hegemonii suplimentare ale bogaților și, ale, uh, și ale puterii corporațiilor asupra puterilor suverane și trebuie să încercăm să găsim o cale de a avea un cadru democratic în care toate vocile să fie reprezentate în comerțul internațional. Comerțul internațional trebuie să fie transformat odată pentru totdeauna într-un instrument în lupta împotriva injustițiilor. Trebuie să existe pentru săraci, nu să le calce drepturile în picioare împreună cu mediul. De asta avem nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Beghin, un minut. La conferința din Nairobi la post... Vă mulțumesc. Miza conferinței de la Nairobi este viitorul sistemului multilateral, sistem care este ucis treptat de către Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii prin acorduri cum ar fi CETA sau uh, TTIP. Trebuie să înțeleg. Nu înțelegem că dacă un sistem multilateral uh, nu funcționează, nu trebuie să renunțăm la el, ci să-l reformăm. Trebuie să ne îndepărtăm de această distinție foarte ambiguă între, între țări în curs de dezvoltare, cum ar fi China și India, care pot trimite oameni pe lună, dar în același timp uh, profită în urma asistenței uh, pentru dezvoltare. Cred că trebuie să găsim un acord și în ceea ce privește uh, originea. Deci trebuie să ne asigurăm că conferința de la Nairobi va avea succes pentru că dacă vom merge pe calea acordurilor de tipul TTIP și uh, TISA, vom pierde. Mulțumesc. Două minute ale cuvântul domnul Fisa Saxela. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori eh, ca în primul rând să-l felicit eh, pe, să felicit pe colegii Lange și Salva pentru această rezoluție foarte bună care oglindește prioritățile Parlamentului European înainte de a 10-a conferință ministerială care va avea loc la Nairobi în luna decembrie. Să nu uităm că mm, crearea mm, OMC a reprezentat uh, un element de mare însemnătate către o formă mai dinamică și mai integrată a comerțului internațional care a dus la un loc uh, țările uh, Uh, dezvoltate și țările emergente, ceea ce le-ar uh, permite celor din urmă să-și, dezvolte, să-și um, um, consolideze dezvoltarea prin comerț. Uniunea Europeană a sprijinit întotdeauna abordarea multilaterală a acordurilor comer- comerciale care merg mână în mână cu acorduri bilaterale, locale și regionale. Lucrurile se schimbă, însă sistemul internațional uh, s-a schimbat uh, de, de la um, înființarea sa și se va schimba și mai mult pe viitor. Acum asistăm la un sistem mult mai deschis, uh, mai ales uh, pentru țările care trec, mai ales că țările care trec de la o categorie la altă sunt foarte importante. Trebuie să maximizăm șansele pe care le oferă comerțul, iar pentru a face acest lucru trebuie să sprijinim o reformă structurală a Organizației Mondiale a Comerțului care să uh, să ducă la un comerț mai echitabil, ținând cont de IMM-uri, microcompanii și companii inovatoare și uh, să se țină cont de sectoare uh, foarte inovatoare, cum ar fi sectorul energiilor regenerabile și așa mai departe, dându-se bold dezvoltării în aceste sectoare cruciale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Martin. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și doamna comisar și au spus și alți colegi, nu ar trebui să ratăm simbolismul uh, conferinței de la Nairobi, având în vedere că e prima conferință care se ține în Africa. Ar trebui să vedem asta ca o oportunitate de a dezvolta runda de la Doha și să subliniem cât mai mult uh, punctele de dezvoltare în cursul acestei conferințe. În primul rând, sper că UE va continua să acorde tratament preferențial uh, Uh, în timpul dezbaterilor noastre, încercând să vizeze țările mai puțin dezvoltate pentru a se asigura că acestea vor profita de deschiderea comerțului. Așa cum au spus și alții, salutăm cu toții concluziile acordului pentru facilitarea comerțului. Ar trebui ca acesta să fie semnat înainte de conferință. Știu că doamna comisar lucrează la asta, e clar că nu e o sarcină ușoară, dar simbolismul ar fi uriaș. Ar trebui de asemenea, așa cum a spus domnul Rubic, cred, să împingem statele membre să-și onoreze angajamentele de ajutor, pentru că uh, ne-am respectat, Uniunea Europeană și-a respectat angajamentele luate la Gleneagle în urmă cu câțiva ani, dar statele membre nu întotdeauna. Și apoi Aș dori să profit de ocazie să vă mulțumesc, să mulțumesc, doamne comisar, pentru pozițiile recente în ceea ce privește uh, excepțiile uh, exceptarea de la uh, plata drepturilor de autor pentru medicamente pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Două minute, domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această rezoluție este foarte oportună pentru a demonstra angajamentul Uniunii Europene pentru avansarea rundei de negocieri de la Doha în beneficiul tuturor. Normele, uh, propunerile făcute sprijină reformarea cadrului global și să sperăm că astfel se va ajunge la un uh, sistem uh, de schimburi comerciale mai deschis, mai, uh, cu o discriminare mai puțină. Cred că avem nevoie de aceste schimbări. Cred că sistemul OMC trebuie să devină mai eficient pentru a putea face mai bine realității problemelor reale, să fie mai bine potrivit în a asuma rolul de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii și micro-întreprinderile, start-up-urile inovatoare, și sper că această rezoluție va ține cont de necesitățile specifice ale celor mai puțin dezvoltate state, pentru că um, sprijină o definiție adecvată a acestor state și a economiilor emergente, ceea ce ar permite uh, rezolvarea problemei uh, reprezentate în acest moment de China în cadrul OMC. Și nu în ultimul rând, cred că această rezoluție își dorește garantarea dezvoltării durabile pe planetă prin sprijinirea uh, liberalizării politicilor uh, conexe. Și ținând seama de toate aceste argumente, eu sprijin în totalitate această rezoluție care cred că va fi una benefică pentru toți membrii OMC. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum domnul Dante are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, stimați colegi. La următoarea conferință ministerială, Uniunea Europeană va trebui să-și confirme angajamentul față de o agendă multilaterală și uh, o restructurare a OMC-ului care să facă față provocărilor actuale. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a încheia principalele acorduri multilaterale care sunt uh, acum în derulare, dar principalul obiectiv al politicii comerciale trebuie să fie crearea unui acord, unui sistem de acorduri multilaterale care să reprezinte uh, baza unei globalizări mai echitabile Uniunea Europeană uh, se duce acum la Nairobi cu uh, toate lucrurile puse la punct în ceea ce privește acordurile internaționale, acordurile comerciale internaționale. Și uh, e nevoie acum de o abordare care să, mm, inovatoare care să permite țărilor mai puțin dezvoltate moment, a să aleagă momentul în care să înainteze solicitările de aderare. Avem nevoie de o strategie clară pentru comerțul multilateral la Nairobi. Mulțumesc foarte mult. Două minute, domnul Fielner. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Liberul schimb este poate cel mai important pentru eradicarea sărăciei și pentru creșterea bogăției. De aceea lucrurile trebuie să se desfășoare în OMC și au trecut deja 30 de ani de când tot punem în aplicare asemenea măsuri și tot revenim la chestiunea Doha. Poate ar fi important ca pe termen lung să ne asigurăm că vom avea succes la Nairobi. Mie mi se pare extrem de important acest lucru. Uh, și pentru asta, mai întâi ar trebui să servim economia mondială, pentru că securitatea economiei mondiale este extrem de importantă. În al doilea rând, acum mai mult decât oricând, avem nevoie de uh, planuri pe termen lung, instrumente mondiale pentru a putea încerca să aducem un pic de ordine uh, în toate aceste reguli existente pentru că este o încrengătură de reguli în care este greu să te regăsești. Deci poate ar trebui să facem un pic de ordine. Uh, Trebuie să facem ordine pentru a nu mai avea nebunia care este acum. În al treilea rând, OMC-ul trebuie să-și dea seama că este în joc credibilitatea sa, mai ales atunci când vorbim despre uh, negocieri cu parteneri diferiți și lucrurile nu sunt întotdeauna foarte clare. Este extrem de important să putem avea un uh, succes de la bun început și la fel ca doamna comisar am insistat asupra faptului că există multe probleme importante, dar cel mai important este să uh, avem un calendar, să obținem într-adevăr uh, uh, succes în cadrul negocierilor sectoriale, cum ar fi, spre exemplu, acordul de liber schimb pentru uh, produsele agricole. Deci aici trebuie să aici comisia poate juca un rol extrem extrem de important. Și cred că aici putem, am putea ridica drepturile, taxele vamale care întotdeauna ne fac uh, probleme. Mulțumesc. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru din partea domnului Ferreira. Îl acceptați, domnule Fielner? Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Ferreira. Îl acceptați? Da. Domnul Ferreira, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, domnul Fielner vorbește ca întotdeauna despre piața liberă, dar dacă este atât de este important comerțul liber pentru dezvoltare, cum, uh, Fielner, că mare parte a țărilor în curs de dezvoltare, țările ACP, de pildă, au rezistat cât au putut la încercarea Uniunii Europene de a le impune acorduri de liber schimb, care sunt așa, așa numitele acorduri de parteneriat economic. Dacă, dacă, sunt, dacă lucrurile sunt în interesul lor, atunci de ce rezistă? ce, deci de ce sunt atât de reticente? Și acum avem exemplul țărilor dezvoltate, țări industrializate, care au ajuns acolo fără o politică protecționistă de-a lungul anilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Dacă acest lucru ar fi adevărat, poate aș fi de acord cu dumneavoastră, dar majoritatea acestor țări ACP sunt la un pas de a fi de acord cu acordurile de parteneriat economic cu UE. Asta e realitatea și vedem că de îndată ce avem uh, liber, comerț liber, uh, sărăcia scade și acest lucru nu se datorează idealurilor comuniste ca cele pe care le promovați dumneavoastră, ci liberului schimb și atât. Mulțumesc. Un minut, doamna Mosca. Grazie, președinte, grazie, comisaria. Voglio... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor pentru că această rezoluție, într-un mod uh, realist, um, își exprimă dorința de a fi capabil în cele din urmă ca pe plan global să putem face față provocărilor cu care ne confruntăm. Există schimbări majore a modului în care gândim uh, globalizarea. Am văzut că și răul a devenit globalizat în, ultime, în ultimele zile și în acest context conferința de la Nairobi poate fi uh, posibilitatea de a aduce în față uh, partea pozitivă a globalizării prin uh, împărtășirea unor uh, reguli inclusive și echitabile care să țină seama de necesitățile țărilor mai puțin dezvoltate, să ne concentrăm în același timp pe creșterea economică cu uh, și ținând cont de aspectele care se referă la protejarea mediului înconjurător deci sperăm că un nou, un OMC revigorat uh, va garanta până la urmă o perspectivă bună de viitor. Vă mulțumesc, domnul Venta, pentru două minute. Mulțumesc. Așa cum ați spus și dumneavoastră, a 10-a conferință ministerială, ministerială va avea loc pentru prima dată într-o țară africană. Declarația de la Doha subliniază relația între comerț și dezvoltare. Și este și faptul că interesul țărilor în curs de dezvoltare trebuie să rămână aspectul important al negocierilor. Două treimi dintre membrii OMC sunt țări în curs de dezvoltare. Înlăturarea barierilor comerciale și încercarea de a elimina noi uh, bariere comerciale este calea de urmat uh, către dezvoltare durabilă. Iar uh, negocierile de la Doha s-ar putea să genereze 300 de miliarde de PIB anual, dintre care marea parte a acestor bani uh, se va genera, acestor profit se va, se va genera în țări sărace și va fi de mare folos la combaterea sărăciei. În această rundă a negocierilor, țările cele mai dezvoltate ar trebui uh, să dea dovadă de mai multă răspundere pentru acțiunile lor, asigurându-se că, că sunt că, sunt, că dau dovadă de răspundere și că țin cont de nevoile țărilor sărace. Comerțul uh, în sectorul agricol uh, trebuie îmbunătățit, iar această axă ar trebui încurajată prin eliminarea restricțiilor uh, cantitative și a taxelor uh, impozitelor pe mm, taxelor vamale, iar acest lucru va afecta viața oamenilor de zi cu zi. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că aceste negocieri vor fi încurate de succes. Mulțumesc, doamna Silva Pereira. Domnul Silva Pereira, îmi cer scuze. Uh, Um, doamna comisar Malcolm ne-a adus aminte că peste o lună va avea loc um, conferința de la Doha, conferința ministerială de la Nairobi, dar um, nu ne așteptăm neapărat la un succes la Nairobi. Nicio, în, nicio agendă regională nu poate înlocui o agendă multilaterală echilibrată. Iar uh, aceasta este o reuniune multilaterală, doamna comisar, și nu poate fi încununată de succes dacă în această etapă de pregătire nu se fac uh, niște uh, alianțe sigure și puternice care să meargă în direcția unei dezvoltări mai echitabile și de, durat, de, și de durată care să ducă comerțul pe calea cea bună. Eu vreau să vă întreb ce face Comisia Europeană uh, doamnă comisar, și ce mai poate să facă până la Nairobi pentru a clădi aceste alianțe sigure, aceste alianțe puternice pentru a, se, pentru a, asigura, la, pentru a asigura succesul acestei conferințe interministeriale. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat uh, lista vorbitorilor. Iar acum trecem mai departe la procedura intervențiilor spontane, unde au solicitat cuvântul 8 persoane. O să folosesc um, metoda unui vorbitor pe grup politic și dau cuvântul domnului Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedem cât de nevoie avem nevoie de această dezbatere. Ne aflăm în epoca digitală, lumea se prăbușește în jurul nostru și noi în continuare discutăm despre viitorul rundei de la Doha. Lumea s-a schimbat într-un mod dramatic și cred că în domeniul uh, asistenței uh, uh, în schimbul relațiilor comerciale ar trebui să facem mai mult pentru a ajuta mai mult regiunile sărace și în primul rând trebuie să combatem corupția pentru că în foarte multe domenii administrația, vamele împiedică schimburile comerciale și mi se pare în același timp important să ne asigurăm că oamenii au suficientă hrană. Cum putem să garantăm uh, hrana pentru 10 miliarde de euro? Deci, uh, liberalizarea schimburilor comerciale trebuie înțeleasă împreună cu celelalte măsuri de care avem nevoie. Mulțumesc. Domnul Caputo are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Runda de la uh, Doha și această muncă pregătitoare arată cât de dificil este să găsești un echilibru Uh, pentru aceste politici comerciale la nivel OMC. Trebuie să oferim ajutoarele necesare țărilor în curs de dezvoltare, pentru că astea sunt standardele comerțului internațional. Există niște punți între aceste realități, dar sunt destul de fragile și Uniunea Europeană trebuie să conducă, să aibă un rol de conducere, să conducă runda de la Doha pentru a elimina dezechilibrele din sistem. Avem uh, reguli multilaterale în uh, domeniul comerțului și nu ar trebui să ne limităm doar la acordurile bilaterale, deși și acestea sunt utile. Evident, există negocieri care sunt în derulare, trebuie să ne uităm și la articolul 20 din tratat care vorbește despre nevoia de a respecta uh, dezvoltarea rurală, bunăstarea animală, problemele de mediu și așa mai departe. Avem nevoie de creștere inclusivă și de reducerea costurilor de comerț. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maria, un minut. Domnul Maria, mă scuzați. Domnule președinte, agenda pentru creștere de la Doha își dorește uh, consolidarea părții economice. Însă, trebuie să scăpăm de dezechilibrele din sistemul de schimburi comerciale uh, global. Însă trebuie, trebuie să înțelegem în același timp că o liberalizare completă a schimburilor comerciale duce la dispariția uh, locurilor de muncă și are un impact negativ asupra situației fermierilor. OMC-ul este o organizație cu un deficit foarte mare din punct de vedere democratic, care a contribuit uh, la rândul ei la criza uh, financiară. Avem nevoie de norme uh, mai corecte care să sprijine dreptatea socială. Doar așa putem să ne asigurăm că există un mai bun echilibru în împărtășirea beneficiilor schimburilor comerciale. Domnul Iacovcici. Svjetska trgovina mora postati instrument. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Comerțul internațional trebuie să devină un instrument de creștere și dezvoltare. Trebuie să devină un instrument pentru cei bogați. Deci, nu este mai bine să facem ceva în ceea ce privește facilitarea comerțului decât să oferim ajutoare umanitare? Nu e mai bine să ajutăm economiile țărilor în curs de dezvoltare și să ajutăm agricultorii acestora să aibă succes și să-i învățăm cum să pescuiască în loc să le aducem pește pe masă? pentru că nu avem fonduri suficiente să facem acest lucru pe termen nedefinit. Trebuie să-i ajutăm să se hrănească singuri și astfel putem ajuta creșterea comerțului internațional. Astfel putem să ne ajutăm și pe noi înșine, pentru că altfel nu vom putea oferi mâncare pentru cele 10 miliarde de oameni de pe planetă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați membri ai Parlamentului European, știți că succesul OMC se va face pe spuza celor mai vulnerabili, clasa muncitoare. S-a spus deja acest lucru. Adevărul este că cu cât avem mai mult comerț mondial, comerț internațional, cu atât crește numărul săracilor și cu atât mai mult bogăția uh, se concentrează în uh, rândul câtorva persoane. S-a, s-a spus la um, conferința anterioară că mai țin -ți minte ce proteste au avut loc la conferința anterioară din partea agricultorilor partea oamenilor cinstiți care muncesc pământul. Nu trebuie să dăm un nou imbold OMC-ului, ci să punem capăt acestei organizații. În loc uh, să avem uh, obiective guvernamentale pentru a corespunde OMC-ului, trebuie să recunoaștem că OMC-ul este un eșec. Mulțumesc foarte mult, am încheiat procedura intervențiilor spontane. Doamna comisar, aveți cuvântul. Doamna comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere, aș dori să mulțumesc și celor doi raportori, domnului Zalva și domnului Lange, pentru activitatea lor. Se pare că rezoluția dumneavoastră se bucură de un mare sprijin, chiar dacă au fost exprimate anumite critici. Eu personal, Comisia Europeană, suntem uh, angajați pentru a sprijini sistemul multilateral. Trebuie să facem tot ceea ce stă în putere pentru a revitaliza uh, sistemul uh, internațional. Știm că acum uh, este vorba de 161 de membri și acest număr este în mare. Trebuie să discutăm foarte multe elemente pe plan global, însă, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că la Nairobi vom avea succes. Este numită runda de dezvoltare de la Doha. Nu ar trebui să uităm de termenul dezvoltare. În acest sens s-au îndreptat toate eforturile Comisiei Europene până acum și, într-adevăr, domnule Pereira, am lucrat îndeaproape cu alte state, cu partenerii din ACP, pentru a vedea cum putem uh, sprijini o agendă comună. Trebuie să ne asigurăm că cele mai săraci, săracele, cele mai uh, vulnerabile țări de pe planetă uh, vor avea um, beneficii în urma acestui acord. Am uh, evaluat și aspectele care țin de competiție pentru a vedea ce putem face cu subvenții, subvențiile uh, actuale. Ne, am evaluat și situația sub, um, um, asistenței pentru dezvoltare și ne dorim să creștem și transparența sistemului. Uh, nu este un exercițiu facil. Um, există foarte multe opinii uh, diferite, însă încercăm din toate puterile la Geneva și aș dori să le spun colegilor de la UKIP care au părăsit sala că în momentul în care 28 de state vorbesc la unison, așa cum uh, o facem la OMC, uh, influența este mai mare, însă nu este un lucru suficient pentru că există 161 de Um, state parte la OMC. Am uh, efectuat o reformă a politicii agricole uh, comune, însă este adevărat că Uniunea Europeană rămâne în continuare cel mai mare importator de produse agricole din cele mai uh, săraci, sărace țări de pe planetă și, drept urmare, ne încercăm ca la Nairobi împreună cu Brazilia să schimbăm acest sistem. Mai avem la dispoziție trei săptămâni și trebuie să obținem un rezultat, chiar dacă acest lucru nu este sigur până acum, să vom face tot ceea ce putem până în ultimul moment la Nairobi pentru a merge înainte și sper, domnule Fielner, că vom reuși să includem și facilitarea uh, schimburilor comerciale și bunurile ecologice, dacă este uh, posibil chiar dacă este vorba de un proces paralel cu cel de la Nairobi și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu membrii delegației Parlamentului European, care știu că va participa la Nairobi și sper că uh, după Crăciun să putem uh, dezbate rezultatele uh, pozitive pe care le-am obținut acolo. Dacă este să dăm greș, nu va fi Uniun, vina Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, am primit o moțiune de uh, rezoluție în încheierea acestei dezbateri care s-a încheiat. Votul urmează să aibă loc uh, joi 25 noiembrie. Good evening, colleagues.